Hi. Good morning. Bună dimineața tuturor. Voi vorbi în portugheză. Bună ziua tuturor. Ne vom începe ședința de astăzi și vă invit să luați loc. Primul punct pe ordinea de zi este, evident, adoptarea ordinii de zi. s-a formulat o cerere de modificare a acesteia la punctul 15. și anume informarea în privința delegației Comisiei la Atena, Comisiei pentru ocuparea ă, forței de muncă și să se schimbe pentru 17 decembrie dacă nu aveți nicio obiecție, putem modifica, putem modifica deci ordinea de zi și să o adoptăm. Uh, eh, passamos então ao segundo ponto de ordem de trabalhos, que são os anúncios. Atunci putem trece la punctul al doilea de pe ordinea de zi, comunicări ale președinției. Îi voi da citire în engleză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 quelques éléments que je voulais relever dans le cadre de cette discussion. Je vous remercie. Thank you. We have two members uh, uh asking for floor, Mr. Becker and Mr. Benion. Mr. Becker, it's a privilege for me to give you the floor. Thank you. Uh, danke, liebe Vorsitzende. It's a privilege to me